acestor uh, date vom lua cât mai curând o decizie. Mulțumesc. Acum uh, putem încheia dezbaterea. Și trecem mai departe la raportul lui Malcolm Harbour, embarcațiunile de agrement și moto vehiculele nautice. Primul vorbitor, domnul Harbour, 4 minute. Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să prezint acest raport atât de important privind piața unică. De asemenea, doresc să mulțumesc membrilor comisiei mele care m-au ajutat în pregătirea acestei propuneri. Văd că și o parte din raportori din umbră sunt aici, nu sunt toți, dar văd pe domnul Schwab, care a jucat un rol foarte, foarte important mai ales că circumscripția domniei sale dă în lacul Constanț. Oamenii s-au întrebat de ce e nevoie de regulamente pentru astfel de produse. În primul rând, e important să nu uităm rolul jucat de producătorii de astfel de embarcațiuni. Multe IMM-uri participă la, acest, la construcția acestor, acestor embarcațiuni. Cifra IMM-urilor implicate în sector este foarte mare. Acestea au creat foarte multe locuri de muncă, nu mai direct în sector, ci și în sectoarele conexe. Că întotdeauna noi vrem să creăm plus valoare prin demersul nostru, să creăm acea piață unică atât de importantă pentru producători. Această propunere are deja o istorie proprie, a început în 1994, a fost adusă la zi în 2003 și de data aceasta sarcina noastră a fost să o aducem la zi încă o dată pentru a elimina o serie de obstacole și fragmentări care încă persistă. Ambarcațiunile uh, trebuie certificate și inspectate separat și în plus erau și chestiuni care țineau de protecția mediului și de siguranță. Citesc dintr-o notă pe care am primit-o din partea producătorilor de embarcațiuni europene, o asociație asesor producători, care, sigur, uh, ne-au transmis multe mesaje pe parcursul consultărilor pe care am avut cu ei. Ei ne-au spus că acest demers sporește siguranța activităților lor și pune capăt fragmentărilor naționale și nu-i mai silesc pe producători să adapteze embarcațiunile la cerințele din fiecare stat membru separat. Este clară importanța pieței unice. Adesea uităm că prin aceste mici contribuții reușim să creăm un spațiu economic european, un spațiu economic favorabil consumatorilor, mediului înconjurător și producătorilor. De ce ne-am ocupat în mod concret în primul rând ne-am uitat la impactul de mediu al acestor motoare. Am vrut să vedem cum se poate îmbunătăți situația aici. Comisia a dat dovadă de clar viziune și a aliniat aceste cerințe la cerințele americane. Iată, vedem o industrie globală, practic, pe care să fie adusă, în, tradusă în fapt. Vreau să mulțumesc de asemenea Comisiei că a acceptat această propunere a noastră care a pornit de la un studiu de impact făcut de noi. Am prezentat acest studiu de impact Consiliului și iată s-a ajuns să se adopte această propunere. Și dacă considerați că aceste studii de impact sunt un instrument obscur, nu, uitați, a funcționat în acest caz. Sigur, la aspectele concrete am să mă refer la final când o să răspund colegilor. Este o plăcere să vă părți această propunere. A fost adoptată cu unanimitate de voturi în comisia mea și sper că va beneficia de asemenea de un tratament similar și în planul de mâine. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Har- Mulțumim foarte mult, domnule Harbert, și acum aș dori să dau cuvântul domnului comisar Tajani. Please parlamentari innanzitutto voglio ringraziare. domnule președinte stimați membri ai parlamentului vreau să mulțumesc în primul rând parlamentului european și domnului harbour raportor al propunerii care a permis să găsim un acord în legătură cu textul acestei directive privitor la embarcațiile, uh, embarcațiile de agrement. Ne-am concentrat pe reducerea emisiilor de gaze de eșapament cu limite mai stricte de emisii. Am profitat de ocazie și pentru a alinia directiva uh, la noul cadru legislativ. Uh, aici ne-am preocupat mai ales de armonizarea obligațiilor operatorilor economici și organismelor notificate putem în general afirma că principalele modificări aduse ameliorează protecția uh, uh, mediului în întreaga Uniunea Europeană. Uh, se prevede o a doua fază pentru limitarea emisiilor de gaze de eșapament, pentru a reduce cu 20% emisiile anuale de monoxid de carbon și altele cu 34% pentru a garanta că putem opta între diverse alternative. Avem o strategie care, dincolo de faptul că protejează mediul, eh, promovează și competitivitatea industriei Uniunii Europene eh, a embarcațiunilor de agrement. Subliniez că acest sector este foarte important. Există 37.000 de întreprinderi Uh, cu mai mult de 230.000 de locuri de muncă directe care au venit anual de 20 de miliarde de euro în 2011 și 97% din aceste întreprinderi sunt IMM-uri. Uh, cei din Europa care practică o activitate legată de sectorul nautic reprezintă 48 de milioane, din care 36 de milioane utilizează embarcațiuni cu motor sau cu vele cu pânză. Deci trebuie să ne dăm uh, cont că este foarte importantă uh, legea pe care o vom uh, realiza în urma discuțiilor cu părțile interesate și cu Agenția de Resort de Statele Unite, am adecvat și limitele propuse la limitele din Statele Unite și am propus și un mecanism de tranziție pentru a ajuta IMM-urile să se adapteze la normele mai severe de emisii. Pachetul despre care discutăm Astăzi este un exemplu foarte bun de acea uh, căsătorie, <laughs> mariaj de interes între politica de mediu și uh, comercială pe care trebuie să o încercăm întotdeauna în uh, Uniunea Europeană pentru a ne sprijini sistemul industrial ce privește Uh, categoriile, a apărut un consens în uh, favoarea menținerii situației actuale, pentru că fabricanții și clienții sunt uh, obișnuiți cu categoriile existente și dacă le-am schimbat, le-am îngreunat situația și atât a fabricanților cât și a consumatorilor. Nu ne opunem unei revizui a categoriilor de proiectare, însă pentru asta e nevoie de o dezbatere în detaliu cu părțile interesate și asta nu, ne, nu se poate face de azi pe mâine, de aceea am uh, decis să lăsăm acest punct uh, pentru următoarea reexaminare a normelor privitoare la aceste embarcațiuni de agrement. În uh, starea actuală am salutat propunerea Parlamentului în acest sens, privitor la limitele de emisie acustice, dialogul nostru cu părțile interesante ne-a indicat că actualmente nu ar fi oportun să le modificăm. Practic, Uh, emisiile sonore derivă dintr-o serie de factori diferiți. Uh, totuși putem adopta măsuri la nivel local, în zonele sensibile, fără a modifica embarcațiunile în conformitate cu directiva. Așadar, am uh, expus această alternativă în articolul 5. În fine, dacă e să ne gândim la viitor, am hotărât să includem lucrările pentru viitoarea aducerea zi a directivei, inclusiv limitele de emisii de gaz de eșapament, împreună cu limitele de emisii acustice și categoriile de uh, proiectare. Nu putem anticipa rezultatul uh, lucrărilor din viitor, dar vom face o evaluare atentă a posibilității de a face ulterioare progrese pentru protecția mediului și vom ține cont și de toate exigențele de creștere și ocupare cu atenție uh, deosebită dedicată IMM-urilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar, și aș dori să dau cuvântul domnului Tatarela. Însă văd că nu este în sală. Așadar, are cuvântul domnul Schwab. Ähm, Herr Kommissar, Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte. În primul rând vreau să îl felicit pe Malcolm Harbour pentru acest uh, document excelent să nu uh, uităm uh, nici embarcațiunile la grement, nici motovehiculele nautice. Marc m-a spus o treabă foarte bună și i-a spus deja că este vorba aici despre faptul că am avut o propunere excelentă de la Comisie de a analiza pia- piața europeană a embarcațiunilor de agrement, fiindcă poți eh, folosi embarcațiunile de agrement, agrement în toate apele europene. Deci există o abordare holistică la nivelul uh, acestor produse. La, în doilea rând, se spune foarte clar în raport că evaluarea de impact eh, desfășurată de Parlament a avut o aplicație practică. Adică Uh, s-au găsit, dacă se vor găsi oameni de știință care să facă această evaluare și dacă se, pot, se poate convinge colegiuitorul că uh, această direcție va duce la rezultate. Și cred că această propunere este un exemplu extraordinar despre modul în care se, uh, se, poate, se pot uh, pot fi ajutați cetățenii europeni să obțină plus valoare din partea Uniunii Europene în urma acestei munci tehnice. Și vă pot vorbi despre consensul la care s-a ajuns uh, în comisie în momentul în care uh, acest document a fost votat în anumitate. Directiva privind embarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice va funcționa în uh, noul cadru uh, al Uniunii Europene și este potrivită. Cred că același lucru, va, dacă același lucru va fi valabil și pentru instrumentele pirotehnice și vom discuta mâine. Mulțumesc, domnul Repo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere și o onoare să fiu raportor din umbră din partea grupului socialiștilor și democraților. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă. Sub conducerea domniei sale am ajuns la un raport remarcabil care va promova protecția consumatorului și dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește pe consumatori, condițiile de siguranță s-au îmbunătățit foarte mult. Dacă ne gândim la trasabilitatea vehiculelor, prevenirea accidentelor, atunci când vehiculele sau embarcațiunile se răstoarnă. Se vorbește și de siguranța dispozitivelor electronice și pe bază de gaz. De asemenea, se protejează și mediul. Se promovează biocombustibile. Mă bucur că această reformă îi sprijină și pe întreprinzătorii din domeniul și ne aduce mai aproape de o Europa mai sigură și mai eficientă. Mulțumesc acum domnul Manders, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc domnului Harbour pentru cooperare bună cooperare de care uh, am beneficiat. S-a adoptat în Comisia de Resort raportul unanimitate, ceea ce ne demonstrează că a fost un uh, document consensual uh, în legătură cu documentul Comisiei. Cred că e bine să avem și o excepție pozitivă pentru că Comisia a reluat propunerea noastră privitoare la uh, impactul de mediu pentru utilizatori, uh, pentru fabricanți. E o măsură foarte bună. Când vorbim de aceste marcațiuni de agrement, uh, măsurile propuse merg în direcția bună și mă bucură că s-a cerut și un permis european, uh, pentru că nu e vorba doar de embarcațiuni, dar trebuie și persoanele care le uh, conduc uh, să uh, aibă calificările necesare. Aș dori să știu ce crede domnul comisar în acest sens. Însă cred că este un document uh, care ar trebui uh, votat, adoptat, ca să se îmbunătățească lucrurile. Mulțumesc. Doamna de Martini, un minut, vă rog. Președinte, domnule președinte, domnule comisar Tajani, dragi colegi, felicitări prietenului și președintelui Harbour pentru un document extraordinar în legătură cu siguranța embarcațiunilor de agrement și protecția mediului. E foarte important, sigur, pentru Italia acest document, dar la fel de important e și protecția siguranței celor care uh, înoată în mare. În fiecare an în Italia ă, mor, din păcate, multe persoane secerate de elicele acestor embarcațiuni ă, de agrement, fără ca cei care pilotează nava să-și dea măcar seama. Deci e mai mult decât urgent să fie obligatoriu la nivel european și mă adresez comisarului pentru cei care înoată la o distanță mai mare de 100 de metri de mal să, se utilize, să utilizeze o, un sistem de semnalizare ca să se evite pierderea de vieți omenești. Asta se întâmplă pentru uh, uh scafandrii. Mulțumesc! For two minutes, Madame Hanslik. Mulțumesc acum, doamna Hanslik. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Bardzo serdecznie gratuluję panu posłowi. Mulțumesc. Ehm, vreau să felicit pe raportor ehm, pentru acest document foarte bun și pentru compromisul la care s-a ajuns. Avem, eh, există câteva milioane de eh, embarcațiuni de agrement în Uniunea Europeană. Și, toat, și avem nevoie de standarde de protecție și de siguranță în momentul în care acestea sunt comercializate. Propunerea Comisiei uh, armonizează legislația existentă cu uh, standardele de mediu și de siguranță, inclusiv uh, cele referitoare la poluarea fonică și la emisii. Sunt vizate aici uh, mai multe feluri de embarcațiuni, nu doar iahturile și bărcile cu motor, ci și bărcile mai mici, gonflabile și cu motor. Este important ca toate standardele de siguranță să fie respectate în momentul în care aceste embarcațiuni sunt comercializate. Dar acest lucru este extrem de important pentru consumatori. Ar trebui să subliniem faptul că în domeniul embarcațiunilor de agrement uh, există peste 37.000 de întreprinderi, dintre care majoritatea sunt IMM-uri. Iar în acest sector acest sector angajează peste 270.000 de oameni. Aceste companii și angajații vor fi afectați de modificările aduse legislației. Și vreau să-l felicit încă o dată pe domnul raportor pentru faptul că a reușit să creeze, să aducă mai multe lămuriri, mai multă claritate și la nivelul definițiilor. Această muncă a fost extrem de tehnică Malcolm, ai făcut o treabă foarte bună, mulțumesc foarte mult și îți urez mult succes. Următorul vorbitor este domnul Merski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului, domnul Habe, pentru cele făcute de domnia sa În opinia mea, această rezoluție este esențială dacă vrem să ne asigurăm că, într-adevăr, situația producătorilor de motoare, de exemplu, este îmbunătățită. Se impun standarde care nu permit monopolizarea pieței de anumiți producători mari. Micii producători vor rămâne în activitate navele mai mici vor fi produse de producători mai mici. Și sunt convins că acest raport va transmite un semnal clar că vrem o reglementare mai bună acestui sector. Două minute, doamna Gal Pelț. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș uh, dori să-l felicit pe domnul președinte al Comisiei IMCO pentru uh, că meri, merită într-adevăr toate fericitele noastre. Raportul său aduce o valoare adăugată și domnia s-a adus la bun sfârșit munca asta cu foarte multă rigoare, a trebuit să se ocupe de foarte multe probleme tehnice, a venit cu soluții tehnice, deci permiteți-mi să subliniez câteva elemente care mi se par importante. Mai întâi pragurile, ar trebui armonizate uh, pentru că mi se pare important uh, din punct de vedere al evoluțiilor tehnologice. Și asta ne-ar permite să dispunem de mari avantaje, mai ales dacă aceste norme uh, capătă caracter internațional valorile de emisie și alte valori precum poluarea sonoră și izolarea sonoră, dar și uh, viteza și limitările de viteză sunt uh, de asemenea puncte importante. Apoi cea de-a doua temă are legătură cu clauza de siguranță. Aș fi vrut să spun ceva în acest context despre baza juridică aparatura și mijloacele de transport care pun în pericol viețile oamenilor trebuie retrase din circulație sau chiar și cele care pur și simplu reprezintă un pericol pentru cetățeni. Consider că este extrem de important ca noile proceduri de evaluare să fie în fine puse în aplicare, cu atât mai mult cu cât majoritatea oamenilor cumpără aceste embarcațiuni din uh, țări terțe care nu respectă în niciun caz normele europene. Trebuie să fim foarte grijuli pentru că această temă se aplică la o pătură destul de largă de oameni. Acum, domnul Coferati, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Ceea ce discutăm acum este o propunere absolut uh, ideală de directivă, pentru că, uh, datorită activității domnului Harbour, a raportorilor din umbră și a atenției pe care a acordat-o Comisia acestui subiect, directiva a devenit foarte bună. Uh, cred însă că trebuie completată directiva cu alte categorii de embarcațiuni cu grija de rigoare. Însă ceea ce mi se pare important și ar putea deveni un punct de referire, aș spune chiar uh, un model oarecum, ar trebui să fie uh, tema siguranței și a respectului uh, pentru mediul înconjurător, nu numai ca valori pentru utilizator și pentru consumator, ci și ca axă centrală într-un model de competitivitate. Acest sector în care, fac, în care activează și foarte multe IMM-uri este foarte important uh, să existe deci și protecție. Mâine sper că se va aproba acest raport. Mi se pare important să se sublinieze din nou și să se confirme aceste două aspecte. Mediul înconjurător și siguranța, care împreună pot să stabilească un grad foarte important al acestui subiect. Trecem acum la CHDI, spune președintele, am un singur vorbitor, domnul Pașca. Eh, stimate domnule președinte stimate domnule comisar autovehiculele eh, de agrement pot să constituie probleme în ce privește poluarea mediului motovehiculele nautice trebuie să țină seama de tot ceea ce prevede directiva. Ea se referă la toate tipurile de embarcațiuni, de la bărcile pneumatice de mici dimensiuni până la marile iahturi. Este nevoie de respectarea unor uh, reguli de siguranță comune. În ce privește siguranța motoarelor, a instalațiilor electrice, impactul uh, embarcațiunilor asupra mediului, emisiile de uh, noxe, și poluarea fonică trebuie să fie reglementate. Eu cred că în felul acesta reglementările vor veni în întâmpinarea celor care lucrează în această industrie. Mulțumesc, domnul comisar Tajani are cuvântul che hanno contribuito a. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult uh, tuturor celor care au contribuit la acest raport și care au ajuns la un rezultat atât de important pentru mediu, dar și pentru politica industrială modernă și competitivă și sunt de acord cu domnul Coferati pentru că este vorba de un semnal pe care noi îl dăm, un model uh, de creștere în domeniul politicii industriale care să nu fie poluantă, ci să fie, ci să fie și chiar uh, să aibă un rol de model în cadrul IMM-urilor din domeniu. Am ascultat mai multe propuneri interesante din partea doamnului Mandels și, domnului, uh, de, și doamnei de Martini. Mi se pare o idee foarte bună să examinăm uh, așadar um, posibilitatea de a oferi uh, un permis european în domeniu. S-a cerut deja mm, comisiei să evalueze situația și dacă este cazul să poate să lanseze deja o astfel de propunere, însă nu s-a găsit încă o bază juridică în cadrul pieței interne de care sunt eu responsabil, însă s-ar putea să găsim o bază juridică în sectorul transporturilor, unde deja există un condus, un permis de conducere european pentru uh, navele care transportă pasageri, uh, care au, ca, sunt utilizate pentru transportul comercial de pasageri. Am cerut direcției mele generale să ia contact cu direcția generală a comisarului uh, vicepreședintelui Calas pentru a examina tocmai această posibilitate de a introduce un permis european. Un discurs similar este aplicabil și altor tipuri de embarcațiuni, Acolo, colegul meu ar trebui să vadă dacă în, timpul, în cadrul codului maritim se poate găsi o soluție um, europeană. Noi vă vom ține oricum la curent în ceea ce privește toate informațiile pe care le adunăm. În ceea ce privește pachetele de compromis, noi uh, suntem uh, bucuroși să fi auzit uh, de modificările făcute, de blocul pe care ne ați prezentat și vom acționa cât se poate de rapid. Însă am fost destul de uimiți în ceea ce privește competența comitetului instituit de către directiva uh, aceasta și am cerut serviciilor Parlamentului câteva explicații pentru și vom cere și procesul verbal al sesiunii plenare. Mulțumesc foarte mult președintelui Harbour, mulțumesc tuturor parlamentarilor care au permis să se dea un semnal pozitiv față de un sector industrial atât de uh, în dificultate și cu toate acestea cred că există un, un efect pozitiv, pentru că astfel de semnale vor încuraja industria și IMM-urile europene, care sunt singurele astăzi care își pot permite să creeze noi locuri de muncă pe piața europeană și deci să dea ceva speranțe și tinerilor noștri europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum, în final, aș dori să i rog pe domnul Harbour să ia cuvântul ca și raportor. Well, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei care au uh, contribuit și au fost aproape jenanți de blânzi în legătură cu eforturile pe care le-am depus eu. Dar știți foarte bine că în comisie am lucrat uh, cu toții la acest uh, raport. Văd că au dispărut ca prin farmec toți raportorii mei din umbră, dar vreau să le uh, mulțumesc domnului Repo, domnului Mandels, domnului Șrab uh, și doamnei Rule de la Vers, care și dânsa a depus niște eforturi deosebite. Am acoperit uh, mai multe aspecte și aș vrea să vă spun că acum ne aflăm în faza de implementare. Am purtat discuții destul de anevoioase în legătură cu multe chestiuni legate de piața internă. Am discutat uh, și comitologia. Aștept să văd opinia Comisiei în legătură cu propunerile noastre de compromis dar uh, dorim uh, și credem că Parlamentul trebuie să continue să monitorizeze ceea ce se întâmplă. Nu avem un rol specific în procedurile de implementare, dar cred că nu este satisfăcător ca noi doar să aprobăm acte legislative și apoi să nu urmărim cum sunt uh, aceste legi implementate. Eu cred că pentru comisia mea și pentru comisiile următoare um, acest dosar va reprezenta un dosar de urmărit pe viitor. Sper că pe viitor vom putea îmbunătăți uh, zone precum uh, performanțele de mediu în ceea ce privește emisiile uh, de gaze cu efect de seră și zgomot. A trecut foarte mult timp de la votul în comisie în iunie anul trecut și momentul în care acest raport a ajuns la Parlament, deoarece arhitecții Consiliului și uh, uh, experții Consiliului și arhitecții navali nu se întâlnesc atât de des, dar noi le vom uh, transmite prima varianta de după prima lectură și uh, de fapt, s-a făcut acest lucru pe perioada președinției irlandeze și uh, după aceea s-au continuat discuția pe această bază. Vreau să-i mulțumesc de aceea domnului Michael Klein, care a, fost, uh, a jucat un rol esențial împreună cu, cu serviciile Comisiei în ajungerea la acest acord de acum. Eu aștept uh, cu mult dintre și sper că toată lumea să susțină această propunere mâine. Mulțumesc! Domnilor și domnilor, am încheiat acum această dezbatere. Mâine la 11 și jumătate se va vota acest raport. Următorul punct de pe ordinea de zi reprezintă o propunere de rezoluție, cerințele tehnice și procedurile administrative.